mulțumi, uh, domnule raportor, uh, pentru raportul dumneavoastră și consimțământul exprimat în legătură cu uh, încheierea acordului Uniunea Europeană-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltare. După decenii de război, Afganistanul este la o răspândie. Anul trecut a fost uh, unul cu cele mai multe uh, decese de la începutul războiului în 2001 în rândul civililor și totuși 2019 ar putea să fie anul păcii. În acești ani Uniunea Europeană s-a angajat tot mai strâns cu guvernul Afganistanului pentru a însoți țara în aceste momente delicate ale istoriei sale. Acesta este scopul pe care l-am stabilit în strategia privind Afganistanul din 2017 și în recentele uh, concluzii ale Consiliului. Acest acord este primul cadru juridic care guvernează relațiile UE-Afganistan și este rezultatul unei îndelungi, uh, unui îndelungat proces de negocieri. Acesta se aplică uh, uh, tranzitoriu și am avut uh, un început promițător al dialogului structurat și cooperării. Au avut loc în 2018 două întâlniri bilaterale în care am discutat o serie de chestiuni cheie pe care le-am convenit împreună cu prietenii afgani. Acestea includ drepturile omului, chestiuni de gen și buna guvernanță, dezvoltarea și cooperarea, Uh, comerțul, cooperarea regională și migrația. La toate aceste dosare, Afganistanul dorește să facă progrese semnificative în beneficiul cetățenilor săi și noi, europenii, am oferit asistență și suport. Am dat o atenție specială situației Afganistanului uh, și a refugiaților uh, din regiune. Uniunea Europeană rămâne angajată să încerce să găsească o soluție cuprinzătoare și durabilă, susținând uh, reîntoarcerea uh, cetățenilor afganistani în liniște, uh, care sunt în țări învecinate și să, în, să aplice în continuare programul în ceea ce privește strămutarea forțată. În raportul dumneavoastră faceți o ilustrare realistă a situației din Afganistan. Aș vrea să vorbesc câteva, uh, uh, să vă spun câteva chestiuni în legătură cu uh, pacea. Situația la fața locului rămâne îngrijorătoare bărbați, femei și copii afgani inocenți continuă să sufere în urma acestui conflict. Există însă motive să sperăm că acest an ar putea să aducă vești bune pentru țară. Uh, pacea uh, din, uh, cu talibanii în 2018 a creat o oportunitate extraordinară pentru pace și din septembrie anul trecut Statele Unite și talibanii negociază retragerea trupelor internaționale și angajamente de combatere a terorismului un acord uh, rapid nu este necesar un, în mod necesar unul durabil. De aceea UE vrea să susțină Afganistanul uh, în timpul uh, și după acest acord de pace, astfel încât pacea să fie un proces durabil. În noiembrie, la conferința ministerială de la Geneva privind Afganistanul, găzduită de ONU, Uh, înaltul reprezentant Mogherini, Mogherini a făcut o ofertă concretă în cinci puncte Afganistanului în legătură cu modul în care Uniunea Europeană ar putea să uh, susțină un uh, acord de pace. Putem ca procesul de pace să fie mai inclusiv, putem să ajutăm cu reformele, inclusiv în sectorul securității. În al treilea rând, putem să ajutăm la reintegrarea luptătorilor, foștilor luptători și a familiilor lor 4 putem să fim un garant al unui acord posibil de pace și în al cincilea rând putem să promovăm conectivitatea și comerțul uh, regional. De atunci am lucrat uh, uh, de aproape cu partenerii afgani pentru a defini și mai bine asistența noastră. Lansăm un mecanism de pace dedicat pentru a construi capacități în vederea unor negocieri inclusive. Așa cum un altul reprezentant a spus la Geneva, poporul afgan cere să meargă mai departe și nu există întoarcere înapoi. În lunile ce vin vom continua să lucrăm împreună cu comunitatea internațională pentru a susține un proces de alegeri mai bun pentru alegerile prezidențiale din acest an din Afganistan. Așa cum pe bună dreptate a spus în raportul dumneavoastră, Uh, uh, Uniunea Europeană a angajat uh, multe fonduri pentru asistență pentru dezvoltare. La summitul din Bruxelles au fost angajați 5 miliarde de euro care sunt operaționalizați în momentul de față. Dați-mi voie să menționez și faptul că susținerea în vederea dezvoltării Afganistanului pune accentul pe construirea statului și susținerea Afganistanului în contextul regional. Cu alți parteneri de dezvoltare analizăm cum putem să adaptăm la procese, uh, uh, programele existente în cadrul unui scenariu de pace. Uh, susținem coeziunea socială la nivelul comunității și conectivitatea legăturile comerciale. Afganistanul are o șansă unică pentru o pace. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta poporul din Afganistan să facă din această oportunitate o pace adevărată, uh, durabilă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule comisar. Acum ar trebui să ia cuvântul domnul Engel, însă nu îl văd prezent, însă domnul Lang este prezent și dumnealui ia cuvântul în numele Comisiei pentru uh, Relații Comerciale. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi uh, colegi. Ne aflăm într-o situație pu- puțin absurdă astăzi. Ar trebui să votăm un uh, acord care a intrat deja în vigoare în mod provizoriu de un uh, uh an și care a fost negociat într-un mod uh, lipsit de transparență. De fapt, dacă nu ar fi vorba despre Afganistan, am, aș putea spune că este inacceptabil modul în care a fost tratat Parlamentul European. Tocmai de aceea aș dori să transmit Comisiei și Consiliului Uh, acest mesaj clar. Este inacceptabil ca un acord provizoriu să intră în vigoare fără consimțământul Parlamentului European. Nu așa înțeleg eu că ar trebui să funcționeze uh, democrația în domeniul comercial. Avem acest acord că niciun acord nu va intra în vigoare nici măcar în mod provizoriu înainte ca Parlamentul European să-și dea consimțământul. Este un principiu general pe care uh, cerem, pe care cerem să fie respectat atât de către Comisia Europeană cât și de Consiliul European și Parlamentul European este o instituție europeană, trebuie să-și dea consimțământul înainte ca asemenea acorduri să intre în vigoare. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Zdroievski. wcale nie jest tak, że potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego do jakiejkolwiek współpracy. Ta współpraca nu este nevoie de o, de o aprobare a Parlamentului pentru cooperare, însă în această etapă decisivă este nevoie de aprobarea uh, Parlamentului European. Și mă bucură faptul că comisiile parlamentare de resort și-au dat uh, acest acord, ceea ce permite demararea primei cooperări oficiale între Uniunea Europeană și Afganistan. Acest raport este extrem de cuprinzător, cuprinde, se referă la toate aspectele politice strategice, se referă la rolul uh, actorilor din uh, regiunea respectivă, se referă la rolul uh, procesului de pace din Afganistan, dar se referă și la procesul de edificare a statului din Afganistan. Se face trimitere și la situația drepturilor omului, care în Afganistan deseori sunt încălcate în acest raport se regăsesc și aspectele economice, de dezvoltare, de schimburi comerciale, dar uh, este amintit și un alt aspect cu importanță uh, cheie, migrația. Nu trebuie să uităm că Afganistanul uh, nu este nu poate să facă față tuturor acestor fluxuri migratorii și tocmai de aceea mi se pare că acest raport este extrem de complet. Mulțumesc în numele social-democraților, acum unul frunzulică. Barzo, dziękuję, panie prezident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule și domnilor, dragi colegi. Acordul de cooperare pentru parteneri și dezvoltare confirmă angajamentul UE față de viitoarea dezvoltare a Afganistanului într-un deceniu de transformare 2014-2024. Stabilește ambițiile pentru sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru o țară care implementează reforme cheie Încerc să semnalez că, în ciuda progresului semnificativ făcut, Afganistanul se confruntă cu provocări substanțiale care au nevoie de eforturi puternice îndelungate pentru a se bizui pe aceste rezerve comune. Pun accentul și pe un dialog mai constructiv în materie de drepturi ale omului, în special drepturile femeilor, copiilor, minorităților etnice și religioase, care sunt elemente esențiale pentru acest acord. Acordul își propune să dezvolte relațiile UE-Afganistan într-o gamă atât mai mare de domenii de interes reciproc, statul de drept, combaterea terorismului și extremismului, mai bună guvernanță, pacea, dezvoltare, combaterea finanțării terorismelor, a traficului de narcotice, creșterea economică, socială, inclusivă, provocări globale, ar fi schimbările climatice. Afganistanul nu trebuie să mai utilizeze de substituți, trebuie să contribuie la stabilitatea Afganistanului și nu să o submineze. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori să vă rog să respectați timpul alocat. Are acum cuvântul domnul Austrevicius, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Vreau să-i mulțumesc Anei Fotiga pentru o treabă excelentă la acest raport care ne este prezentat uh, spre analiză. Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între UE și Afganistan uh, duce relațiile cu uh, Afganistanul la un nou nivel în beneficiul reciproc al cooperării. Este de netăgăduit că Afganistanul a făcut progrese semnificative în multe domenii, așa cum Ana le-a amintit. Totuși, preocupări de securitate, corupția, chestiuni legate de drepturile omului rămân în continuare în discuție și periclitează realizările uh, făcute. Afganistanul este într-un moment crucial al istoriei uh, sale pentru că dacă nu se fac în continuare eforturi, toate aceste realizări ar putea fi irosite. S-ar putea să existe consecințe negative și uh, aliații trebuie să uh, hotărască împreună soarta Afganistanului. Uniunea Europeană este angajată pentru un parteneriat îndelungat uh, cu Afganistanul. Uh, în urma conferinței de la Geneva din 2018, Au fost, a fost anunțat un pachet de 474 de milioane pentru a susține uh, justiția, alegerile, migrația, uh, strămutarea uh, în Afganistan. Sper că acest acord uh, care este inclus într-o abordare regională, care include și uh, vecinătatea Afganistanului, puterile globale și comunitatea internațională pot uh, să uh, Uh, ducă uh, la o pace durabilă. Pacea, un acord de pace între uh, părțile aflate în conflict în Afganistan este prioritatea momentului și sper că procesul Qatar de negocieri va include și uh, guvernul afgan uh, în uh, chiar esența înțelesului său. Un acord uh, de pace uh, cetățenii Afganistanului uh, au nevoie de un astfel de acord. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Lozing în numele GUE, un minut și jumătate. Este bine când obiectivele încheierii unui acord cu Afganistanul sunt uh, combaterea uh, sărăciei, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare uh, durabilă, egalitatea Uh, de gen. Însă nu putem spune că nu am, fi, nu am avea experiențe cu strategia uh, așa numitelor uh, reforme neoliberale care stau la baza acestui acord. Deja din 2003 Vestul, prin intermediul Fondului Monetar Internațional, a început reforme neoliberale profunde în Afganistan și experiența anilor de atunci și diferite studii ne-au demonstrat că um, acest lucru nu a fost suficient pentru a îmbunătăți situația în care trăiește populația și pentru a-și aduce contribuția la stabilizarea, la pacificarea acestei țări. Situația de astăzi din Afganistan este una uh, catastrofală, însă mă tem că în urma acestui acord, prin investiții străine uh, directe, uh, Uh, nu va funcționa pentru, în avantajul populației locale, ci în avantajul întreprinderilor europene. Acest acord um, conține uh, deja și acordul încheiat anterior de returnare a, a migranților sub titlul uh, Un drum împreună, să mergem împreună înainte și cred că acestei practici uh, rușinoase trebuie să-i se pună capăt imediat. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna. Nos últimos sete anos, os aliados no quadro da ESAF. Mulțumesc. De ani de zile, diverse misiuni au vrut să dea glas celor oprimați de talibani, minorităților în special. Am uh, avut o lecție sângeroasă în Afganistan, că nu poate fi vorba de pace dacă îi lași pe războinici să facă legea politica administrației Trump e îngrijorătoare, vor să scoată cât mai multe trupe, nu includ societatea civilă, femeile, nici pe alții, nici măcar guvernul. putem Volte. Au pus în semnul întrebării toate realizările și asta înseamnă că majoritatea populației afgane, femeile și copiii o să fie oprimate. În continuare nu sunt negocieri reale, e o trădare. Uitați-vă la armarul tot mai mare de atacuri ale talibanilor împotriva civililor și Uniunea Europeană a negociat acest acord care nu are valoarea foii de hârtie pe care e scris. Trebuie să facem ceva. E o întoarcere la epocile întunecate ale trecutului. Victimele aliații o să fie în zadar. Mulțumesc. Pani Ghil, jedna minut. Vă mulțumesc. Doamna Ghil, un minut. Domnule comisar, am luat act de acest acord, însă ar fi fost mai bine dacă Parlamentul ar fi fost informat mai devreme în legătură cu negocierile, mai ales în ceea ce privește comerțul și investițiile. Totuși, ținând cont de faptul că Washingtonul nu mai face presiuni pentru un avantaj militar Asta înseamnă că există o deschidere a spațiului pentru de, de, diplomație și noi trebuie să susținem o uh, rezoluție politică uh, a conflictului din uh, Afganistan. Uh, negociatorii au ajuns uh, în Qatar la un proiect uh, de cadru de pace, însă nu a fost dezvăluit și nu se știe dacă se vorbește de dreptul femeilor sau minorităților uh, Uh, cum ne asigurăm că uh, tot ce s-a făcut până acum nu va fi în zadar și de îndată ce uh, talibanii vor avea un rol politic. În al doilea rând, nu există un cadru regional convenit în conformitate cu negocierile de la Doha. Cum putem să ne asigurăm că Pakistanul, China, India și Iranul Uh, vor participa în mod stabil și cum ne asigurăm că guvernul afgan va avea un rol central uh, uh, în procesul de pace din Afganistan. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ward. Am trecut la uh, procedura uh, intervențiilor spontane. Vă rog. Statele membre ale Uniunii Europene consideră în continuare Afganistanul o țară sigură, ceea ce le permite să returneze în această țară persoanele care au sosit în uh, Europa pentru a căuta azil și parcurgând niște rute foarte periculoase. Însă, situația de securitate la fața locului s-a deteriorat în continuu și talibanii controlează o parte importantă a teritoriului acestei țări și este o este irresponsabil din partea țărilor europene să trimită înapoi acești oameni într-o țară unde se vor confrunta în mod inevitabil cu persecuții, mai ales uh, cei care au căutat adăpost în Europa după ce au devenit țintele atacurilor datorită cooperării cu forțele armate uh, vestice. Um, ceea ce ne îngrijorează este de asemenea și situația femeilor în contextul negocierilor uh, păcii între americani și uh, talibani. O, un grup de femei afgane cer ca și vocea lor să, să, să fie auzită în uh, viitorul pașnic al Afganistanului. Mulțumesc, doamna Laland. Domnule comisar, dragi colegi, un acord a fost încheiat între Taliban și SUA acum câteva ore la Doha. Ieri, talibanii au atacat o companie de 50 de soldați afgani, 16 uciși, 14 luați prizonieri. 10 zile înainte, alți soldați au fost uciși și pot să înmulțesc exemplele recente. Talibanii continuă să refu- refuze să negocieze cu guvernul afgan în ciuda solicitărilor repetate ale acestea, Ei înmulțesc atacurile împotriva guvernului. Acesta nu mai controlează decât 50% din, ter- din teritoriu. Aceste negocieri pregătesc întoarcerea la puterea talibanilor în fața unui executiv tot mai șubrezit. E un pas important înapoi pentru drepturile fundamentale ale afganilor, mai ales ale femeilor. Societatea afgană în întregime se îngrijorează la ideea că se va constitui un nou emirat uh, taliban ca în anii 90. Uniunea Europeană nu poate, pentru propria credibilitate, să-și permită să cauționeze un nou guvern taliban după 20 de ani de investiții. Domnule comisar, nu putem să-i lăsăm pe afgani să cadă din nou sub jugul talibanilor chiar în numele păcii. Dziękuję pani. Teraz proszę o zabranie głosu pana Etheridge. Proszę. Domnule Etheridge. Discuția, discutarea Afganistanului, acest stat uh, care în mod istoric este de neguvernat, uh, am avut uh, uh, intențiile cele mai bune, e vorba de milioane de euro, investiți acolo, programe sociale, uh, pentru a încerca să ajungem la democrație. Statele Unite și Imperiul Uh, britanic și Rusia au, re, nu au reușit să se impună Afganistanului. Și nu cred că a avut loc vreo schimbare care să sugereze că lucrurile s-au schimbat. Aș uh, sugera ca cea mai bună soluție este de a îmbunătăți uh, situația în Afganistan prin uh, comerț deschis, lăsând economia să crească și ca lumea să fie mai bine educată, să uh, fie în bunăstare prin comerț. Alminter, totul este sortit eșecului. Mulțumesc. Ultimul vorbitor domnul Castaldo. președinte, colegi. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Afganistanul, în ciuda faptului că este o țară importantă din punct de vedere emoțional pentru noi, nu trebuie ignorat nu doar datorită numărului uh, soldaților europeni care și-au pierdut viața în Afganistan. Dincolo de acest lucru, Afganistanul are nevoie de un uh, acord care să sprijină dialogul politic, care să contribuie la stabilizarea acestei țări, care să insistă asupra statului de drept, uh, reformelor necesare, procesului de edificare statală. Strategia pentru Afganistan trebuie să aducă beneficii tuturor actorilor uh, regionali, pentru că dacă um, nu se, dacă nu vom colabora și cu actorii regionali, eforturile Uniunii Europene nu vor da roade. Acest acord va permite o mai uh, îndeaproape monitorizare a fondurilor pentru a ne asigura că aceste fonduri uh, ajung acolo în beneficiul populației și uh, este doar un prim pas acest acord. Cred că trebuie să ținem ușa deschisă pentru un viitor mai bun dedicat Afganistanului. Vă mulțumesc. În încheierea dezbaterii are cuvântul domnul comisar Mimița. Distinși uh, deputați, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru această dezbatere utilă. Trag concluzia că ar trebui să continuăm implementarea acordului de cooperare cu Afganistanul și efortul general al Uniunii Europene de a sprijini Afganistanul e ceva extrem de important în această perioadă în care un angajament mai mare din partea întregii comunități uh, internaționale este necesar. Vom continua să asociem Parlamentul European și să-l informăm în legătură cu activitatea în derulare și dialogul nostru. Mulțumesc. Dziękuję panie komisarzu, jeszcze pani poseł sprawozdawca, pani minister Fotyga. Pod... Vă mulțumesc, domnule comisar, și acum cuvântul raportoarea doamna Fotiga. Domnule comisar, dragi colegi, Uh, acordul uh, de parteneriat și cooperare este prima, primul temei uh, cu adevărat juridic între Uniunea Europeană și Afganistan va rămâne în vigoare, putem să presupunem următorul, următorii 10 ani, trebuie să îl valorificăm cât mai bine pentru a oferi pace, stabilitate, securitate dezvoltare și sustenabilitate socială acestei țări. Este o sarcină grea. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră, tuturor celor care au contribuit uh, la acest uh, raport, consultanți din grupul meu politic, desigur, echipa de la AFET și, desigur, propria mea echipă asistenții mei. Mulțumesc. Închidem uh, dezbaterea aceasta. Votul va avea loc mâine. Vă mulțumesc uh, tuturor. Și trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi, este raportul domnului uh, Fernando López Aguilar, acordul de asociare dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino. Dau cuvântul uh, raportorului uh, Juan Fernando López Aguilar, patru minute. Señor presidente, comisario Mimica, es para mí un honor. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul comisar Mimica. Este o adevărată onoare pentru mine să iau cuvântul în plenara Parlamentului European, în calitate raportor al Parlamentului European, privind acordul de asociere între Uniunea Europeană, Principatul Monaco, Principatul Andorra și Republica San, Morin, San Marino. În data de 22 uh, decembrie 2013, Consiliul a conferit mandatul Comisiei Europene pentru a negocia numele statelor membre un acord uh, între aceste trei microstate și Uniunea Europeană. Comisia Europeană își uh, manifestase aceste intenții deja din anul 2012 și este pentru prima dată când Parlamentul European are ocazia dezbaterii acestui proiect de recomandare, ceea ce îi permite să își uh, exprime Uh, poziția față de acest acord de asociere, care, poziția care nu ar trebui să fie uh, ignorată pentru că acordul de asociere nu poate intra în vigoare în lipsa consimțământului Parlamentului European. În urma tratatului de la Lisabona, Parlamentul are mai multe competențe în acest punct de vedere. Principatul Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino sunt state suverane cu o istorie uh, lungă și în calitate de expert în uh, dreptul uh, comparativ constituțional, um, trebuie să recunosc că situația acestor state este una foarte interesantă și și acordul de, de, as, de asociere este unul interesant. Și există un interes vis-a-vis -vis de schimburile comerciale, nu doar în rândul statelor vecine acestor microstate, dar pentru întreaga Uniune Europeană chiar dacă este vorba de uh, microstate cu o suprafață teri- teri- teritorială uh, redusă și cu o populație nu prea numeroasă. Articolul 8 din Tratatul de Funcționare Uniunii Europene ne arată foarte clar că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și uh, realism în activitățile de cooperare. Ne dorim o securitate juridică și în același timp cred că trebuie să respectăm caracteristicile specifice acestor trei microstate. În mod evident, cele patru libertăți fundamentale îmi pot reprezenta o problemă pentru aceste state de mici dimensiuni. Tocmai de aceea, există anumite restricții care pot fi uh, revizuite în funcție de modul în care uh, se vor adapta aceste state la noua realitate. De asemenea, capacitatea bugetară a acestor state este una limitată, deci cred că trebuie să existe un mecanism de rezolvare a litigiilor, uh, nu este vorba de aderarea la Uniunea Europeană a acestor state, ci de o asociere a lor la Uniunea Europeană. Și în încheiere, ce doream să spun este că aspectele fiscale nu erau acoperite de mandatul de negociere. Însă, trebuie notat faptul că aceste state au depus eforturi, vine vorba de transparență în domeniul fiscal, în eforturile de a lupta împotriva spălării de bani și uh, de combatere a, activi- a activităților, de finanțare a terorismului. Și există, în general, o bună cooperare cu ECD și cu alte organizații internaționale. Aceste țări fac parte din Consiliul Europei și recomandarea Parlamentului European atrage atenția asupra importanței, asupra importanței relațiilor cu statele vecine, um, Spania, Franța și Italia, este important de asemenea ca cooperarea orizontală să fie și mai, uh, și mai consolidată. Aș dori să închei spunând că trebuie să recunoaștem eforturile făcute de Andorra, de exemplu, în domeniul fiscal, uh, în ceea ce privește produsele de uh, tutun. A fost semnat un acord nu doar cu Spania, dar și cu Uniunea Europeană. De asemenea, în cazul San Marino există Există probleme de, legate de exportul în Uniunea Europeană datorită sistemului de TVA și în cazul Principatului Monaco există probleme datorită uh, numărului uh, redus a populației și datorită faptului că uh, resortisanții care s-au născut în uh, Principatul Monaco reprezintă, de fapt, o minoritate din populația acestui principat. Vă mulțumesc și acum l-aș ruga pe domnul comisar Mimița să ia cuvântul în numele înaltei reprezentante. Acordul de asociere cu Andorra, Monaco și San Marino? Aceste discuții s-au intensificat, vrem să le finalizăm până în luna iunie. Apoi ar putea fi nevoie de încă 2 ani de negocieri, având în vedere nivelul mare de legislație europeană care trebuie să fie adoptată de partenerii noștri. După cum a subliniat pe bună dreptate în raport domnul Lopez Aguilar, ne bucurăm de relații excelente cu aceste trei state de mici dimensiuni. Aceste trei țări se mândresc cu istoria și independența lor și totuși avem atât de multe lucruri în comun. Facem parte din aceeași familie europeană și e doar natural să ne dorim un parteneriat și mai strâns cu ele. Apreciem dorința lor de a avea o integrare de plină în piața internă. Andorra, Monaco și San Marino au făcut eforturi considerabile în ultimii ani înspre redresarea economică și financiară și pregătiri pentru viitorul acord de asociere. De exemplu, au transpus deja sau sunt pe cale să transpună anumite reguli ale pieței interne din Uniunea Europeană. Pe linia recomandărilor dumneavoastră în față de proiect, continuăm să încurajăm partenerii să ceară sprijin de la statele membre pentru preluarea achiului și procesul de până în aplicare. Pentru asta va fi nevoie de capacitate administrativă solidă și cooperarea cu statele membre ale UE poate să fie de mare ajutor. Salutăm faptul că dumneavoastră ați subliniat în proiectul de recomandări importanța menținerii integrității generale și caracterului omogen a pieței interne și respectarea libertăților fundamentale. Suntem într totul de acord cu punctul de vedere al Parlamentului că Uniunea nu poate face compromisuri în ce privește principalele elemente ale pieții unice. E o linie călăuzitoare și în ce privește negocierile cu Regatul unic cu Elveția. Orice acord va fi în limitele acestor principii și reguli, dar în aceste limite există <clears throat> spațiu pentru mediere care să țină cont pe deplin de situația concretă a acestor parteneri de mici dimensiuni. În acest sens, recomandările Parlamentului European sunt deosebit de salutare și vin la momentul potrivit. Uniunea Europeană vrea un acord cuprinzător cu acces de plin la piața internă a Uniunii Europene, prin urmare acoperind toate cele patru libertăți, eh, libertatea de circulație a persoanelor, capitalelor, serviciilor și bunurilor. Principiul clăuzitorii același aceeași piață, aceleași reguli. Nu poate să existe o integrare parțială. Cele patru libertăți nu pot fi alese și culese una față de cealaltă. Din același motiv, Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar trebui să aibă competență exclusivă pentru interpretarea unitară și aplicarea acordului, inclusiv pentru soluționarea litigiilor în ultimă instanță. Comisia, drept gardian al tratatelor UE, trebuie să aibă competențe să monitorizeze implementarea generală a acordului, inclusiv în domeniul ajutorilor de stat. În conformitate cu recomandările Parlamentului și tratatele europene, vom examina cu atenție solicitările Monaco, Andorra și San Marino pentru aranjamente de tranziție în legătură cu chestiuni cum ar fi dreptul de stabilire, libertatea de circulație a lucrătorilor și furnizarea de servicii liber. Aceste solicitări trebuie să fie justificate și proporționale. Un acord de asociere ar fi o situație de câștig reciproc și un pas suplimentar înspre un continent european și mai unit. Vă mulțumesc. Comisario, eh, bun, bun pomeriggio. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Bună seara tuturor. Acum din partea grupurilor politice, de la PP, domnul Zovcu domnule uh, <laughs> <laughs> președinte domnule președinte dragi colegi a fost o plăcere să fiu raportor din umbră la acest raport. vreau să îi mulțumesc raportorului domnul lópez aguilar pentru îndrumarea sa și celorlalți raportori din umbră. un aspect important este recunoașterea dimensiunii ter teritoriale ale acestor state și implicațiile acestea. trebuie să adoptăm un uh, cadru instituțional care să ajute cele trei țări uh, învecinate să pună în aplicare acorduri de asociere în mod eficient fără îndoială, Parlamentul European trebuie să încurajeze aceste acorduri de asociere cu Monaco, Andorra și San Marino. Toate cele trei țări sunt înconjurate de state membre ale Uniunii Europene uh, au și împărtășesc valorile uh, noastre culturale și istorice. Au uh, fost realizate reforme importante, în special în ceea ce privește regulamentul privind uh, domeniul bancar și finanțele. Cu adoptarea acestui raport uh, cerem o încheiere uh, rapidă a negocierilor pentru un acord cuprinzător cu vecinii noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Pentru socialdemocrați, domnul Benifei, un minut. Relatorul López Aguilar, la... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului. Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Monaco, Andorra și San Marino este foarte important pentru o integrare ulterioară în Uniunea Europeană. Aceste țări care fac parte din uh, istoria europeană nu au participat la proiectul uh, european uh, până acum. Am reușit să, mulțumită dialogului purtat și cu grupul meu Uh, uh, politic, am reușit să adoptăm două amendamente cheie, schimburi legate de cercetare și uh, schimburi științifice și vizite reciproce parlamentare. Avem nevoie de investiții în infrastructură, de cooperare în domeniul academic, avem nevoie de asemenea de vizite regulate din partea delegațiilor naționale parlamentare la Parlamentul European. Acest acord de asociere ar trebui să fie încheiat cât mai repede posibil și ar trebui să discutăm diferitele uh, chestiuni uh, controversate. Și cu cât vom fi mai uniți uh, pe teritoriul european, cu atât Uniunea Europeană va fi mai puternic. Mulțumesc, domnul Tane, cu minus și jumătate. Cele trei uh, încântătoare state membre au uh, o istorie care, uh, și o frumusețe care nu poate fi uh, negată. Toate trei, uh, Andorra și San Marino, sunt membre ale Uniunii Vamale. Cele uh, trei uh, state au cam 150 de mii uh, de uh, persoane Acordul de asociere va recunoaște acest dezechilibru uh, important între cele două părți uh, care negociază. Raportul nostru uh, îndeamnă să se ține cont de acest dezechilibru, astfel încât să ajutăm aceste microstate să, ajute, să încheie un acord de asociere. Desigur, uh, dată fiind dimensiunile, uh, date fiind dimensiunile mici ale serviciilor sociale, uh, deplinirea achiului comunitar poate să fie unor o povară. Cunosc foarte bine cât de important este să ții cont de cele patru libertăți libertatea de circulație, Uh, totuși ar putea să pună probleme. În cazul celor uh, trei uh, state, trebuie să avem în vedere derogări rezonabile. Ca raportor din umbră, vreau să mulțumesc raportorului Lopez Achilar pentru abordarea sa pozitivă a textului și voi vota pentru mâine. Pentru vers, domnul Sole, un minut. Gracias, președinte Andorra, San Marino și Monaco sunt... Mulțumesc, domnule președinte. Andorra, San Marino și Monaco sunt trei țări europene cu specificități istorice și politice foarte clare, au relații bune cu țările învecinate, dar cred că e în interesul Uniunii Europene să aibă relații mai strânse cu aceste țări și acordul de asociere fără îndoială e o șansă de îmbunătățire și actualizare a relațiilor. Sper că negocierile se vor încheia curând și cred că e important pentru opinia publică din aceste trei țări să se implice, mai ales pentru cei care au reticențe. Trebuie informații în legătură cu progresele făcute la negocieri care sunt transparente. În cazul Andorrei trebuie să recunoaștem efortul pe care face această țară din zona munților Pirinei pentru a schimba modelul economic pe care l-a aplicat și de a avea un regim fiscal transparent, comparabil cu standardele internaționale și ale Uniunii Europene. Deci fac un apel autorităților din Andorra să continue pe această cale a reformei, cooperării și a unor relații mai bune cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Am ascultat uh, ce au de spus reprezentanții grupurilor politice. Acum, uh, domnul Fisas, un minut. Eh, señor comisario, în primul lugar... Vă mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, Aș dori să-i mulțumesc raportorului domn Fernando López Aguilar pentru munca sa excelentă, o muncă uh, importantă. Este vorba de state de mici dimensiuni, dar care se află totuși pe teritoriul Uniunii Europene. Drept urmare, este important ca acesta să poată participa la piața internă a Uniunii Europene. Mă bucură această participare, mai ales uh, când vine vorba de Andorra, care este vecinată directă uh, Spaniei. Ne bucură de asemenea eforturile depuse de Andorra pentru a se alinia criteriilor uh, europene și este o evoluție marcantă și majoră. De la o economie netransparentă a devenit o economie de piață uh, transparentă în care sunt respectate standarde stricte ceea ce a permis uh, îmbunătățirea nivelului de viață și cred că ar trebui să permitem acestui principat să se integreze și mai bine în Uniunea Europeană. Domnul Lasisi, un minut. Monaco și San Marino. În Andorra, Monaco și San Marino sunt mai bine de 150.000 de europeni cu relații strânse cu statele membre ale Uniunii Europene uh, și avem o istorie comună foarte apropiată cadrul relațiilor între Uniunea Europeană și aceste țări trebuie să fie renoit, trebuie să ne apropiem și mai mult de aceste țări. Sunt uh, deosebit de vulnerabile, având în vedere globalizarea, deci trebuie să menținem specificitatea lor culturală și să ne asigurăm că rămân viabile. Uh, trebuie să ținem cont de aceste provocări. Aceste țări, desigur, trebuie să facă un efort pentru a fi mai aproape de legislația Uniunii Europeană în ceea ce privește uh, chestiunile bancare și fiscale. Desigur, transparența și progresul făcut în aplicarea acquis-ului. Acest acord de asociere trebuie să fie susținut de Parlamentul European și uh, crearea unei uh, delegații pentru dialogul cu aceste țări. Domnul Etheridge, un minut la Cash Mulțumesc. Deci cele trei microstate sunt următoarele la rând. Acorduri de asociere. Nu pot să... Nu. Îmi aduc aminte de o situație cu cineva care într-o situație similară. Dacă aceste trei țări cred că o să aibă o relație similară, cum spunea domnul comisar, nu există integrare parțială. Sunt o mulțime de reguli, de acte normative care trebuie preluate. În ciuda unor cuvinte legate de tentative și concesii, mă întreb cât de mult o să dureze ele. Și mă gândesc în special la regimurile bancare din aceste țări, cât de mult vor fi tolerate odată ce se apropie de Uniunea Europeană, de piața unică și de toate celelalte reguli care merg mână în mână. Aceste trei microstate pe care le consider excelente, dar sfatul meu ar fi aveți grijă că vine bau-baul. Pregătiți-vă. Urmează domnul Tremoza, un minut. Muchas gracias, señor presidente. En esta intervención es muy breve, es solo para agradecer y... Vă, vă mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Ocazia cu care aș dori să mulțumesc raportorului, raportorilor din, uh, um, din umbră și colegului uh, Santiago Fisas, care au lucrat uh, excelent. Eu m-am născut în apropierea Principatului Andorei, într-o vale din uh, Pirinei și știu cât de dificilă a fost uh, situația um, acestei țări, care în ultima perioadă a parcurs o evoluție extraordinară și acest uh, acord de, acord de asociere va fi foarte util pentru îmbunătățirea ulterioară a situației și aș dori tuturor colegilor, să mulțumesc tuturor colegilor și așa cum uh, a spus și colegul uh, Sole. Aș dori să mulțumesc uh, și populației An- Andorei pentru angajamentul pe care și l-a luat în sensul apropierii de, că- de către Uniunea Europeană. Domnul Maria, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste uh, țări uh, sunt uh, paradisuri fiscale. Cunoaștem rolul pe care îl joacă aceste trei țări. Acum, cu acordul de asociere, bănuim că totul va dispărea. Mă întreb dacă acest lucru se va întâmpla, dacă vor înceta să mai fie paradisuri fiscale și dacă vor acționa cu transparență și uh, vor urma linia impusă de Uniunea Europeană. Mă întreb, uh, putem uh, exercita funcția de avocat în Monaco uh, sunt uh, probleme legate de grijile uh, copiilor, probleme de funcționare a băncilor. Sunt lucruri importante pe care trebuie să le urmărim. Sunt și altele. Și din motive de flexibilitate nu putem să acceptăm toate aceste practici intolerabile. Domnul Faria, un minut. Grazie, președinte. Uh Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea îl felicit pe colegul care a lucrat la acest dosar foarte mult. Aceste trei uh, microstate și Uniunea Europeană au aceeași cultură, istorie, se confruntă cu aceleași provocări, au limbi comune. Andorra a fost un pionier începând cu anii 1990, când a semnat uh, un acord cu ceea ce atunci se numea Comunitatea Europeană, acord care încă e în vigoare, alegerile europene se apropie și desigur că s-au făcut multe progrese, mai ales în ce privește reglementările financiare, guvernanța fiscală, combaterea spălării banilor, uh, combaterea finanțării terorismului. E necesar ca întreaga societate civilă să vadă aceste negocieri că duc la ceva concret, având în vedere tentativele americane de a stabili hegemonia pe plan mondial. Trebuie să continuăm, dar asta o să ne ajute să încurajăm competitivitatea europeană. Mulțumim, domnule Faria. Acum, domnul comisar are cuvântul pentru a da replica. Vă rog. Yes Domnule președinte, stimați eurodeputați, adoptarea acestei recomandări ar fi una ar fi oportună și utilă în același timp. Aș dori să mulțumesc uh, distinșilor deputați pentru intervenții, pentru comentarii, pentru sugestiile pe care le-au făcut astăzi și cu ocazia reuniunii Comisia AFET din data de 21 ianuarie. Mă bucură sprijinul politic oferit de Parlamentul European, încheierii rapide a negocierii de uh, privind acordul de asociere dintre UE cu Andorra, Monaco și San Marino. Vă mulțumesc, domnule comisar Mimița, și dau acum cuvântul din nou raportorului, domnul López Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, acest uh, discurs de încheiere vreau să spun că a fost o surpriză plăcută să aud uh, ideile ponderate înțelepciunea celor care au luat cuvântul în numele grupurilor politice. Asta ilustrează în mod clar cum Uniunea Europeană vrea să întindă o mână acestor trei microstate de pe harta Europei și care fac parte din istoria noastră. Pentru a încheia, vreau să vă atrag atenția asupra următoarelor. Să facem o Declarație politică între Uniunea Europeană și aceste trei uh, state, în timp ce validăm raportul uh, care recomandă uh, continuarea actualei proceduri. Acesta trebuie să fie un succes și, în mod uh, clar, uh, Știm că există sensibilități la nivelul acestor state. Sunt trei țări democratice. Am auzit și critici și sunt uh, ușor uh, de uh, combătut în legătură cu regimul fiscal din aceste țări. Aceste țări sunt angajate să ratifice acest acord. Nu trebuie să explicăm beneficiile unui acord de asociere, să le explicăm că vor face parte din marile realizări ale Uniunii Europene. Și închei recunoscând eforturile făcute pentru alinierea sistemelor lor juridice cu uh, cel al Uniunii Europene. Așa încât cred că putem să închem aceste acorduri de asociere uh, care uh, vor fi benefici, așa cum sperăm mulți dintre noi. Mulțumesc foarte mult. Domnule Lopez Aguilar, Uh, complimente pentru munca dumneavoastră. Uh, am încheiat uh, discuția. Votul va avea loc mâine. Adesso l'ordine del giorno. La ordinea de zi acum uh, uh, acord... dau cuvântul uh, uh, raportor. I'll be brief. Se întâmplă ceva și la Londra, spune vorbitorul. Nu o să vă rețin prea mult, domnule comisar dragi colegi, dragi raportori din umbră, e un moment important pentru noi în Parlament și pentru 80 de milioane de cetățeni europeni care confirmă o legislație care va mări accesibilitatea pentru produse și servicii, astfel încât, indiferent de limitele sau dizabilitățile pe care le ai, să te aștepți ca telefonul computerul sau televizorul să fie accesibil, să poți să le utilizezi ca orice alt consumator. Man kan finde information om togrejse. Caracterul de urgență pentru a putea cere ajutor dacă ai nevoie. Să descoperi orele de plecare pe cale digitală. Să poți să scoți bani de la bancomat lucruri care pentru alții sunt uh, de la sine înțeles, dar pentru unii sunt mai dificile. Așteptăm de ani de zile această legislație care confirmă ambiția din UE în ce privește Convenția pentru persoanele cu dizabilități și personal mă mândresc foarte mult cu această realizare. Au fost negocieri dificile, au durat mult, dar mă mândresc cu rezultatul obținut. Ce se va întâmpla concret este că <clears throat> numărul 112 de urgență va face parte din consulele de plată ale bancomatelor și ale serviciilor sau echipamentelor din metrouri, autobuze, tramvaie, toate vor fi accesibile. Parlamentul a putut să includă achizițiile publice, ca să participe și microcompaniile și cei care se bazează pe statele membre această cerință de accesibilitate care să fie o accesibilitate funcțională. Trebuie să renovăm totul ca tot ce va exista să fie accesibil. Textul e perfect? Nu, evident că nu, dar e un compromis bun. De exemplu, în mediul construit, de unde se furnizează serviciu, va exista această posibilitate. Și vom propune aici. În fine, tot ce e bun în text e rezultatul unui compromis în cele din urmă. Există aici posibilități de a face progrese în toate domeniile. Comisia va trebui de asemenea să evalueze ulterior în anii care vin dacă statele membre aplicat tot în mod adecvat și sper că veți sprijină. Mulțumesc. Acum, domnul comisar, un minut și jumătate. Nu, domnul Costa, din partea Comisiei pentru Ocupare, un minut și jumătate. Hosszú út vezetett idáig. 2009-ben én lettem az... A durat foarte mult timp până am ajuns la această la acest uh, raport A existat un raport deja din anul 2009, discutat în Parlamentul European în 2011. A fost adoptat pachetul dedicat uh, persoanelor cu dizabilități. De asemenea, a fost uh, adoptată și o strategie care trebuia să funcționeze până anul 2020. În uh, raportul meu, ce rugasem Comisia Europeană să facă propuneri Uh, pentru a ajuta persoanele cu dizabilități. Am accentuat faptul că accesul liber mm, trebuie să devină un criteriu uh, respectat peste tot în Uniunea Europeană și pentru, că acest, pentru acest lucru ar trebui să fie creat un cadru general. Din păcate, în ultimii uh, cinci, uh, în următorii cinci ani nu a existat posibilitatea adoptării unui act legislativ. Acesta a fost pregătit apoi în anul 2011 și după trei ani de muncă pot spune că în cele din urmă avem în fața noastră un text echilibrat care permite atât integrarea socială a persoanelor cu dizabilități, și are consecințe pozitive în același timp pentru actorii economici. Se apropie sfârșitul acestei legislaturi și tocmai de aceea suntem nevoiți să lucrăm uh, mai repede. Sunt mândru de aceste realizări și în numele tuturor perso- persoanelor cu dizabilități aș dori să vă uh, mulțumesc și să vă îndemn să continuăm pe această cale. Ce nu am reușit să obținem astăzi, sunt sigur că dacă vom uh, continua să lucrăm în acest sens, vom putea să obținem uh, în viitor. Mulțumesc și raportorului pentru angajamentul său. Cred că am, uh, am obținut un text